cadrul dezbaterii privind uh, drepturile pasagerilor uh, transportului aerian. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule comisar, și cu asta am încheiat uh, discuția pe acest punct. Trecem la următorul. Și e vorba de întrebarea cu solicitare de răspuns oral către Comisie în legătură cu regulamentul privind indicarea obligatorie mă scuzați, a țării de origine pentru anumite produse importate din țări terțe. Au cuvântul, în primul rând, autorii, domnul Moreira, în primul rând, două minute și jumătate. Uh, obrigado, președinte. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, stimați colegi. Ca unul dintre autorii acestei întrebări orale, îmi revine mie datoria de a o prezenta la plenară. La finele lui 2005, Comisia Europeană a prezentat un proiect de regulament pentru introducerea unui regim obligatoriu pentru marcarea originii pentru anumite produse importate din țări terțe. Obiectivul ace- obiectivele acestei propuneri erau, în primul rând, evitarea utilizării uh, unor mărci de origine false sau înșelătoare, îmbunătățirea informării consumatorilor în ceea ce privește originea unor produse și um, un teren echitabil pentru produsele europene și produsele din uh, Canada, China și SUA, acolo unde se impune uh, indicarea originii pentru produsele importante, importate. Parlamentul European a sprijinit întotdeauna crearea acestui regim obligatoriu în ceea ce privește indicarea originii, așa cum arată rezoluțiile aprobate, aprobate în 2006 uh, și 2009. În octombrie 2010, Parlamentul noile competențe legislative în domeniul comercial, uh, care decurg din tratatul de la Lisabona, Parlamentul European a adoptat poziția sa în primă lectură privind proiectul de regulament al Comisiei Europene în ceea ce privește indicarea obligatorie a țării de origine pentru anumite produse importate din țări terțe, cu 525 de voturi pentru, 49 împotrive și 44 abțineri. De atunci, în pofida solicitărilor diverse ale Parlamentului, Consiliul nu a reușit să adopte o poziție comună, astfel blocând efectiv procedura legislativă. Recent, ca urmare a unor evenimente surprinzătoare, Comisia a anunțat că va retrage actualul regulament în 2013, susținând că decizia Comisiei de lucru privind OMC referitoare la uh, cazul privind indicarea obligatorie a țării de origine despre carnea de vită și de porc a schimbat jurisprudența OMC, făcând astfel propunerea inițială de regulament uh, privind indicarea originii produselor incompatibilă cu normele OMC. Astfel încât întrebăm, de ce, în primul rând, de ce Comisia dorește să-și retragă propunerea mai degrabă decât să propună modificările necesare pentru a face regulamentul compatibil cu normele OMC, inclusiv dacă este nevoie un nou temei juridic uh, care să fie adoptat de către legislatori în conformitate cu procedura actuală în cursul celei de-a doua lecturi și uh, alte trialoguri. În al doilea rând, nu consideră Comisia că, într-un spirit de bună cooperare interinstituțională și de respect pentru cetățenii europeni care sunt reprezentați de votul majoritar din uh, votul majoritar la din Parlament privire la regulament, ar, ar fi trebuit să fi fost consultat Parlamentul și să fi fost prevăzut suficient timp pentru discuții înainte de a anunța retragerea. Consideră Comisia că retragerea acestui regulament este în interesul general al Uniunii Europene? În al treilea rând ce elemente ale propunerii sale inițiale și ale textului propunerii aprobată în prima lectură de Parlamentul European nu mai sunt compatibile cu normele OMC și de ce? În urma lucrărilor Comisiei de Lucru pentru OMC și a deciziilor organului de apel, cum vede Comisia sistemele de indicare obligatorii a originii pentru produsele importate cerute de multe alte țări, cum ar fi Brazilia, Canada și Statele Unite ale Americii. În cele din urmă, a patra întrebare. Ce măsuri concrete intenționează să ia comisia pentru a garanta indicarea originii și, astfel, trasabilitatea produselor importate din țări în piața unică, cel puțin pentru acele sectoare care fac deja obiectul regulamentului? Care este intervalul de timp avut în vedere? În al cincelea rând, va prezenta Comisia o nouă propunere pentru acest regulament în conformitate cu noile norme OMC și, dacă da, atunci când? Vă mulțumesc, doamnă președinte. Grazie, onorevole Muscardini. Mulțumesc acum, da, Muscardini, două minute și jumătate. Mulțumesc, domnule comisar. Asta ați auzit întrebările domnului Morera. Dumneavoastră știți că într-o piață globalizată uh, poate exista dezvoltare doar cu reguli comune și sigure. Libertatea concurenței, libertatea comerțului uh, trebuie garantată, mai ales în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului nu uh, pot uh, exista consumatori și producători de serie A sau de serie B decla- uh, în, legătură, în funcție de țara sau în continentul care trăiesc. Dacă partenerii noștri cei mai importanți, competitorii noștri economici, cum ar, veni, cum ar fi China, SUA, Canada, Brazilia, au reguli interne care impun Uh, indicarea originii pentru o serie de produse care provin uh, din exterior și Europa are dreptul să dispună de asemenea norme. Așadar, are și datoria să aibă un regulament în legătură cu uh, proveniența anumitor produse uh, Uh, exterioare, după cum s-a și votat în Parlament în primă lectură în octombrie 2010. Sau Europa are acest regulament, sau trebuie să cerem OMC să intervină pentru a abroga normele acestea în țările în care există. Nu uh, putem avea o situație fără picior de egalitate. Nu poate exista o piață corectă și mondializată dacă unii sunt favorizați și alții defavorizați. Și Europa nu poate fi corectă față de proprii săi consumatori, cetățeni sau producători dacă nu e în stare să le apere uh, drepturile, nu doar să le impune datoriile. Consumatorii europeni au dreptul de a alege în mod conștient și sistemul uh, de fabricație european, care este coloana vertebrală a economiei noastre, are dreptul să obțină din partea instituțiilor europene aceeași atenție acordată de instituții, producătorilor și consumatorilor în China, în Statele Unite și așa mai departe. Cerem ca Comisia să pornească în fine o, un dialog democratic cu Parlamentul și Consiliul. Parlamentul, domnule comisar, nu este arogant și nu spune că ceea ce a votat nu se mai poate modifica. Ba, din potrivă, vă sta la dispoziție pentru discuții, însă solicităm ferm să nu există această aroganță nici din partea Comisiei, nici din partea Consiliului. Eh, din păcate, cam așa au stat lucrurile cu această ocazie deplorabilă în care Comisia eh, nici măcar nu a considerat necesar să ne avizeze la timp de intenția sa de a eh, retrage actualul regulament și nu a informat nici Comisia pentru Comerțul Internațional și nici măcar nu a organizat întâlniri pentru a vedea dacă nu cumva s-ar putea ajunge la un compromis între cele trei instituții. Așadar, eu vă invit la un respect reciproc în, respectul cetă- în uh, interesul cetățenilor să organizăm o întâlnire, să clarificăm lucrurile, pentru că, într-adevăr, ne confruntăm cu o problemă. Mulțumesc și acum are cuvântul domnul comisar de Hucht. Thank you, uh... Mulțumesc. Doamnă președinte, stimați eurodeputați, astăzi în Uniunea Europeană companiile pot uh, să marcheze originea bunurilor uh, pe un sistem voluntar. Avem și propunerea Made in, fabricat în, pentru a mm, uh, avea o marcare obligatorie pentru, produsele, pentru o selecție de produse industriale. Noi știm că Parlamentul European uh, Uh, pune mare preț pe marcarea originii și mulțumim pentru sprijinul acordat în primă lectură. Comisia a întreprins toate eforturile necesare pentru a avansa cu această propunere legislativă, ținând cont de amendamentele adoptate de Parlamentul European. Totuși, șapte ani, șapte ani au trecut de la depunerea propunerii și trebuie să facem față realității și să recunoaștem că de la votul Parlamentului European nu s-a înregistrat progres și nu există șanse de uh, compromis între diferitele instituții politice. Mai mult decât atât, în lumina ultimelor uh, sentințe OMC, se pune întrebarea dacă există compatibilitatea propunerii cu OMC, pentru că pentru prima dată se există riscul ca uh, etichetarea să țină de acordurile OMC cu privire la barierele tehnice comerciale. Ținând cont de specificitățile acordului, există un risc sporit uh, mai ales uh, ținând cont că propunerea mea din s-ar aplica doar produselor importate din uh, anumite țări. Deci există riscul ca această propunere să nu mai uh, progreseze. Mai mult decât atât, dată fiind și criza, acest subiect, propunerea a devenit și mai controversată, mai ales că Uniunea Europeană este împotriva protecționismului. Ținând cont aceste informații de fond și după o analiză exhaustivă, Comisia a inclus în programul său de lucru pentru 2013 retragerea propunerii. Asta este intenția la ora actuală, să ne retragem propunerea. Ne aflăm acum în uh, plin proces interinstituțional. Consiliul și Parlamentul au posibilitatea de a face recomandări și mai târziu Comisia va decide să chiar retragă propunerea. În noiembrie s-a discutat la INTA, reuniunea tehnică având loc pe 10 ianuarie. Cu privire la schemele de marcare a originii în țările non-EU, Comisia notează că există țări care au astfel de scheme gata implementate, chit că acestea sunt uh, de dinaintea normelor în vigoare și variază foarte mult de la un stat la altul, mai ales în ceea ce privește raza de acoperire. Și acum uh, se pune întrebarea cum uh, vom uh, proceda și în ce măsură sunt afectați exportatorii europeni uh, care fac comerț în acele state. Comisia, în lumina evenimentelor, consideră că nu poate să întreprindă măsuri legislative în ceea ce privește marcarea originii de bunuri importate um, mai mult decât uh, e cuprins în această propunere. La vremea respectivă, noi am uh, Uh, vrut să avem marcarea originii doar pentru bunuri importate, ci și pentru bunuri europene, cu eticheta Made in the EU. Acest lucru însă ar schimba temeiul juridic al propunerii și ar impune crearea unei noi propunere, propuneri pe un nou temei juridic. Domnule Moreira, eu nu cred că putem să facem asta în procedura curentă. Asta ar necesita un studiu de impact pentru a vedea dacă într-adevăr o astfel de inițiativă legislativă ar satisface condițiile uh, stipulate în tratat. Dacă există o cerere din partea industriașilor europeni pentru asta și dacă există așteptări ale cetățenilor cu privire la acest subiect. Mai mult decât atât, dată fiind criza, ne punem întrebarea dacă vrem să impunem costuri adiționale pe piață. Comisia, la ora actuală, nu dorește să se angajeze în acest demers, dar va analiza subiectul pe mai departe. Și, în cele din urmă, Comisarul pentru Industrie și Antreprenoriat, domnul vicepreședinte Tajani, va trebui să analizeze chestiunea mai în detaliu, dacă consideră că e necesar. Haideți să revenim la subiectul fundamental în spatele acestei dezbateri, să consolidăm um, um, piața pentru um, actorii europeni și să avem un sistem omogen. Să răspundem la nevoile consumatorilor pentru informații, de exemplu. Studii recente cu privire la textile și piele arată că uh, cererea de marcare a originii între, uh, la nivelul consumatorilor nu este o prioritate. În ceea ce privește mediul antreprenorial, Comisia analizează la ora actuală cum ar putea să um, uh, consolideze directiva cu privire la practicile neloiale în comerț vom uh, avea un pachet cu o propunere legislativă în ceea ce privește supravegherea pieței produselor, având obiectivul de a îmbunătăți controlul produselor uh, din Uniunea Europeană. Propunerea legislativă pe siguranța uh, generală a produselor și uh, o propunere de supraveghere multianuală a pieței. Comisia acum nu uh, are la dispoziție toate resursele necesare în acest sens, dar va întreprinde acțiunile necesare care pot să sporească competitivitatea, siguranța consumatorului și să genereze creștere economică. Au fost făcute mai multe observații în prezentarea autorilor și permiteți-mi doar să spun că noi am spus foarte clar că avem intenția să ne retragem propunerea. Comisia INTA oricum a primit o comunicare în avans. În orice caz, acesta este obiectivul din programul de lucru al Comisiei pe 2013, să informăm Consiliul și Parlamentul cu privire la ceea ce avem de gând să facem sau ce avem de gând să nu mai facem este perfect aliniat uh, uh, cadrul nostru de lucru. Uh, avem sarcina să vă comunicăm asta înainte ca la comisie să se decidă retragerea efectivă mai târziu în primăvară. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum în numele PP, domnul Daniel Caspari, două minute. Stimată doamnă președinte, mulțumesc! În ceea ce mă privește, astăzi se pun două întrebări. Odată, chestiunea instituțională, Comisia Europeană de luni de zile, ba nu, de ani de zile ne uh, prezintă o propunere legislativă, noi uh, decidem ceva într-o primă lectură cu o majoritate confortabilă și Consiliul, care astăzi nici nu e aici, nu face nimic doi ani de zile. Nu se poate ca la Consiliu să existe uh, o lipsă de activitate timp de doi ani de zile. Uh, mi se pare uh, inacceptabil așa ceva și cred că sunteți de acord cu mine. Domnule comisar, ați menționat programul de lucru pe 2013 și că vreți să retrageți această propunere. Mi-aș fi dorit ca, dată fiind starea lucrurilor și ținând cont că am avut deja prima lectură, chit că unora nu le-a plăcut asta, mi-ar fi plăcut să fi încercat să faceți această propunere compatibilă cu normele OMC în loc să o retrageți pur și simplu. Pentru că astăzi există deja foarte multe produse etichetate care vin în Uniunea Europeană și înțeleg foarte bine că există consumatori care vor să afle originea. În această lume globalizată în care trăim se pune următoarea întrebare. Cum putem să le explicăm consumatorilor de unde vin produsele? De unde vine un produs care e compus din mai multe părți, uh, componente obținute în 30-40 uh, de țări, cum se întâmplă în cazul unor produse complexe. Mi-aș dori să vină o etichetare made in, fabricat în, în așa fel încât consumatorul să fie bine informat. Dacă nu vom avea, să nu, și să nu avem o uh, reglementare care de fapt să îl dezinformeze pe consumator. Ar trebui să ne gândim de două ori ca să vedem dacă nu putem cumva să ne îndreptăm în această direcție cu o propunere uh, reformulată. Mulțumesc! Mulțumesc în numele SND, domnul Susta, două minute. Mulțumesc, doamna președinte. Au uh, reamintit deja alți colegi că prin propunerea de retragere a normei din partea Comisiei s-a încălcat practic o normă instituțională. Noi, domnule comisar, am salutat inițial favorabil inițiativa noastră de acum trei ani de a propune, după schimbarea instituțională produsă cu Tratatul de Lisabona, Uh, regulamentul așa numit Made In. Aici uh, Parlamentul a devenit colegislator, colegiuitor și uh, are o atitudine mai activă. Noi nu înțelegem exact de ce va schimba poziția. Pe de o parte nu puteți să nu vedeți că Parlamentul, după ce și-a exprimat un vot uh, legislativ, nu doar o rezoluție, a fost dată deoparte. Uh, deci nici măcar nu e corect să faceți referire la o uh, decizie de acum șapte ani, pentru că formalmente s-a propus altceva acum trei ani, s-a votat în octombrie 2010, deci propunerea a fost votată după un acord interinstituțional între Parlament și Comisie, prin care s-au redefinit raporturile, legăturile dintre Parlament și Comisie. Uh, a face apel la cei care în societatea civilă se opun introducerea acestor norme este ceva greșit, cred eu, pentru că se pune în discuție rolul central al Parlamentului nostru ca reprezentant al intereselor complexe din teritoriul Uniunii, interese a 500 de milioane de persoane. Pe fond, vă reamintesc, domnule comisar, că diverse uh, sectoare ale industriei manufacturiere care se află în centrul crizei și care sunt unica garanție pentru a relansa competitivitatea și creșterea, creșterea în Uniunea Europeană și a combate șomajul, solicită introducerea acestui regulament nu din cauze protecționiste, cum a spus dumneavoastră, ci pentru a crea condiții de reciprocitate cu alte țări. Ar fi de ajuns o nouă inițiativă legislativă care să reia textul normelor din uh, SUA pentru a rezolva problema. Deci vă invităm să nu insistați cu retragerea acestei propuneri, uh, ci să încurajați uh, un dialog cu Consiliul și Parlamentul pentru a uh, adapta lucrurile, pentru că între timp au apărut noi exigențe. Mulțumesc! Grație! Mulțumesc! Și acum pentru grupul al de domnul Rinaldi, două minute. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar, dragi colegi. Știm că prin acest regulament am putea oferi niște informații în plus pentru consumatori și știm că în alte părți ale lumii există dispoziții de acest tip, în China, în SUA, Canada, Mexic, Japonia. Sappiamo che il Parlamento... Știm că Parlamentul a reușit să aibă o mare majoritate în ciuda faptului că au, exist- au existat și ezitări din partea unor colegi uh, ca, al, care aveau sisteme industriale sau guverne sceptice legătură cu această măsură. Și știm că marele sprijin de care ne-am bucurat acum 2 ani a fost obținut pe trei puncte de bază. Un regulament care se aplică unui număr limitat de produse, care se aplică produsului finit, care este vândut consumatorului și care are o durată de 5 ani. Un proiect pilot. Știm că Organizația Mondială a Comerțului uh, e dispusă la modificări și la negocieri. Știm că protecționismul în acest caz uh, nu cred că are vreo legătură cu ce se întâmplă și știm că relațiile interinstituționale trebuie bazate pe respectul reciproc uh, acolo unde nu se întâmplă o retragere pe neașteptate. Ceea ce nu știm este că dacă la sfârșitul acestor 5 ani noi, Parlamentul care ne-a făcut treaba, Uh, nu știu dacă Comisia și Consiliul vor ști să ofere una din puținele măsuri concrete în favoarea întreprinzătorilor care nu și-au relocat încă activitățile, care și-au menținut cu încăpățânare liniile de producție pe uh, teritoriul european. S-a creat o așteptare și acum uh, prea mulți nu doresc să-și mai asume răspunderea. E clar că e o muncă ce trebuie pregătită cu asociațiile categoriilor respective, cu un dialog cu ei, în unele țări mm, s-au produs daune profunde. E clar că avem nevoie de guverne care să nu fie doar uh, active atunci când e, când e vorba de a da declarații, ci uh, sunt și active în relații bilaterale și multilaterale și, și trebuie să fim activi și în cadrul OMC. Eu consider că Parlamentul a știut până acum să asculte, să-și asculte partenerii și să confere legitimitate acestei părți a Europei care crede că trebuie reglementat în legătură cu orice, inclusiv cu un singur bagaj de mână dar când e vorba de o măsură care afectează uh, din temelii lumea industrială, are prea multă teamă ca să acționeze. Mulțumesc acum din partea vezilor, domnul Jadot, două minute jumătate. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. V-ați dat seama, bineînțeles, domnule comisar, că ne zgude o criză profundă și o mare parte a cetățenilor sunt foarte îngrijorați în ceea ce privește procesul de globalizare și uh, și-au pierdut reperele, într-un fel sau altul, sunt tot timpul uh, supuși unor presiuni contradictorii. Pe de o parte le spunem uh, să consume mai mult, uh, fiindcă trebuie să încurajeze creșterea despre care știm că este foarte binevenită și să salveze locurile de muncă. În același timp ne spunem consumă prea mult, consumă greșit și distrug planeta, iar în momentul în care în Parlamentul European, în Europa, noi încercăm să consolidăm drepturile consumatorilor și să le dăm instrumentele necesare pentru a se implica în procesul de globalizare și la nivel comercial, ne spuneți că este o piedică în calea comerțului. Ne dăm seama aici că fie uh, aveți încredere în liberalismul pe care Comisia și dumneavoastră reprezentați și considerați că beneficiile acestuia sunt de la sine înțelese și nu trebuie să ne temem să consolidăm drepturile consumatorului, fie uh, criza ne arată că uh, chiar și această formă de liberalism uh, a eșuat, iar dumneavoastră nu mai puteți atunci să ne propuneți pur și simplu că Comisia uh, să consolideze controlul asupra importurilor de produse, ne aflăm într-o lume în care cetățenii, cetățenii trebuie, trebuie, subliniez acest lucru, să fie actori, consumatorii trebuie să poată alege. Uh, acest made in, indicația de origine, nu răspunde tuturor problemelor în ceea ce privește dumpingul social de mediu și alte probleme, dar reprezintă un instrument de referință, un instrument care ne permite să uh, fim implicați în viața noastră. Cetățenii vor să știe, cetățenii vor să poată alege deci, domnule comisar, vă solicităm să faceți în așa fel încât acest drept al consumatorilor să fie consolidat, iar Comisia europeană, dumneavoastră aveți răspundere aici, uh, să nu uh, vorbim despre răspunderea Parlamentului, aveți o răspundere față de Consiliu să îi uh, obligați să nu calce în picioare dreptul Parlamentului European. Consiliul nu este aici, bine notat, dar încă o dată vă spun, această criză a globalizării, haideți să consolidăm uh, uh, drepturile cetățenilor în calitate de consumatori. Vă mulțumesc! Mulțumesc uh, în numele ECR, doamna Gerling. Mulțumesc, doamnă președinte. M-a îngrijorat întotdeauna această propunere de regulament indicarea obligatorie poate, obligatorie poate să combată contrafacerea și se poate identifica într-adevăr țara de origine dacă ținem cont de complexitatea lanțului de producție. Într-o lume globalizată, costurile nu sunt oare prea mari pentru întreprinderi? Toate aceste întrebări sunt pertinente, dar în afară de chestiuni legate de compatibilitatea OMC și regulamente comerciale, îmi dau seama că există o dorință din partea cetățenilor în ceea ce privește informațiile cu privire la originea produselor. Asta pentru că vor să sprijine industria națională și pentru că doresc să facă alegeri eh, în ceea ce privește mm, cum, modul în care sunt respectate normele politice și de mediu în țara respectivă. Vreau să spun comisiei că trebuie să facem progresie. Acum, iată, putem să mergem în magazine putem să fotografiem un, putem să uh, aflăm foarte multe informații despre un produs, despre lanțul de producție și uh, în această lume a informațiilor nu suntem atât de protecționist și oferim consumatorilor informațiile pe care le doresc. Iar Parlamentul European trebuie să țină cont de acest lucru care este foarte important pentru consumatori și să nu renunțe. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult. Are acum cuvântul Domnul Salvini, două minute. Mulțumesc. Mă adresez uh, nu doar domnului comisar, ci și celor care ne ascultă pe internet. Uh, ieri, uh, în Bangladesh, au murit 112 lucrători, multe femei, mulți minori, care confecționau pentru un dolar pe zi produse textile care apoi se vând în Europa. Dar văd că asta nu interesează pe nimeni în Europa. Un minut de reculegere și apoi la revedere. Noi nu știm ce consumăm, ce îmbrăcăm. Eu nu știu dacă puloverul pe care îl porta s-a fost produs la mine acasă, la Milano sau Como sau de un băiețel în Bangladesh. Comisia Europeană nu dorește ca eu să aflu asta. Nici ceilalți 500 de mii, milioane de europeni. Nu trebuie să știe asta. Comisia mai degrabă se ocupă de interesele unor multinaționale, Olanda, Germania, Marea Britanie, cei care au relocat producția în China Uh, poate unii au interesul în Europa uh, să fim invadați de fructele și legumele din Maroc, de pantofi din Pakistan și nu contează că mii de firme europene trag obloanele, că zeci de mii de muncitori sunt în șomaj și uh, mii de firme europene dau faliment Uh, poate că unii au de câștigat din asta, poate unii au de câștigat din uh, relocarea uh, muncii în altă parte, că sigur că e mai uh, util pentru unii să plătești un băiețel în Bangladesh cu un euro pe zi decât uh, să plătești salariul normal unui muncitor în Italia. Produsele le fac acum China, Statele Unite, Mexic, Brazilia. Noi nu mai fabricăm nimic pentru că noi suntem protecționiști. Ceilalți își protejează propriile interese, noi nu domnule comisar. Și mă predau, pentru că după aceea unii se uimesc că cetățenii nu înțeleg Europa și uh, se simt departe de Europa dacă Euro- Europa e asta, Europa copiilor morți în Bangladesh și uh, firmelor în Italia care închid uh, ușile, atunci uh, Dumnezeu să ne salveze de o astfel de Europa. Mulțumesc acum pentru grupul GUE. Comisar, Mulțumesc. Iată că un grup uh, al Parlamentului uh, critică fragmentarea concurenței în domeniul etichetării originii. Cetățenii europeni au dreptul să știe de unde vin produsele, de aceea solicit o nouă propunere din partea Comisiei în care să se regăsească deja um, exprimata propunere uh, a Parlamentului European noi uh, vrem să știm mai mult decât numele uh, țării de origine. În secolul uh, în care trăim, cetățenii au nevoie de informații pentru că, iată, trăim într-o lume globalizată. Vrem să știm ce s-a întâmplat în timpul producției. Vrem un, cetățenii vor un certificat cum că produsele nu dăunează sănătății și că au fost produse în deplin respect față de mediul înconjurător fair made, fair trade, transparență pentru producător și pentru consumator. La OMC e nevoie de o modernizare a normelor comerciale. Nu trebuie să ne cramponăm de normele învechite. Asta pentru că planeta și societatea noastră nu trebuie să sufere din cauza globalizării și din cauza ceea ce se întâmplă pe parcursul producției. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Fielner, un minut și jumătate. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. În primul rând, dați-mi voie să salut uh, faptul că Comisia a retras acest regulament. Fiindcă, iată, ieri discutam despre indicatorii de origine și despre regulile complicate aferente. Ne îngrijorează și faptul că Uniunea Europeană avea de gând să introducă unilateral uh, indicația de origine și v-am, v-am spus despre cam așa mea. Uh, bumbacul vine din Italia, a fost uh, țesută în Italia și apoi cusută la Hong Kong. Și aici apar multe probleme, drepturile muncitorilor, lucrătorilor, condițiile de muncă și așa mai departe. Uh, și discrepanțele sunt mari de la o țară la alta în ceea ce privește condițiile de lucru din fabrici. Am vorbit despre indicațiile obligatorii de origine pentru produsele din Uniunea Europeană. Dar apoi am hotărât că ar fi prea costisitor și a, pentru producători. Acum mă întreb de ce introducem aceste reguli pentru produsele importante, importate. Nu înțeleg. Dacă consumatorii își doresc asta, Cred că până la urmă companiile vor folosi această indicație made in din ce în ce mai mult pe bază de voluntariat, dar cred că acest regulament ar fi uh, o pierdere de timp. Haideți uh, să lăsăm să odihnească în pace pe Made in. Aveți un cartonaș albastru. You accept blue card. Din partea domnului Silvestri, acceptați un cartonaș albastru? Da, atunci domnul Silvestri devine aproape o tradiție un dialog între mine și colegul Fielner. Eu am uh, înțeles că se pot face doar lucrurile ușoare. Așadar, dacă, pentru că e dificil să indici originea unui produs care are un material de producție care provine dintr-o țară, este prelucrat în altă țară și sfârșitul procesului într-a treia țară, noi nu trebuie să mai indicăm nimic. Deci Europa face doar lucrurile ușoare. Lucrurile complicate nu le face, lucrurile dificile nu le face. Păi noi suntem aici doar ca să facem lucruri Uh, facile, ușoare. Deci e dificil să explicăm consumatorilor de unde vine un produs, atunci noi nu trebuie să punem nicio etichetă care să indice originea produsului. Cred că e o mare banalitate. Domnule Fielner, nu vi s-ar părea mai corect să spuneți că dumneavoastră din interese ale țărilor, ale țării ale firmelor din țara noastră care evident nu produc, nu doriți, nu sunteți interesat de o etichetă de origine. Poate ar fi bine să spuneți asta în plenară, nu? Mulțumesc foarte mult. E adevărat, uh, chiar uh, ne-am făcut un obicei din uh, asta. Ar trebui în Europa să, ne, să facem și lucrurile grele, bineînțeles, și ce ni se cere. Dar dacă avem mai multe birocrație, mai multe taxe și mai mult protecționism, încercând să, produ- să um, apărăm uh, piețe unde nu suntem competitivi, cum ar fi producerea de tricouri. Atunci vom avea de pierdut la Vietnam. M-am întâlnit cu reprezentanții Camerei de Comerț care mi-au spus că nu ar putea să supraviețuiască doar uh, să supraviețuiască prin uh, producție de încălțăminte, dacă nu ar fi competitiv la nivel global, trebuie să avem grijă ce cerem, fiindcă vom avea de pierdut la nivelul exporturilor până la urmă. Vă mulțumesc! Grație! Uh, mulțumesc acum, domnul, domnul Lange, două minute. Danke, Frau Mulțumesc! Domnule comisar, dragi colegi, de ce suntem împotriva propunerii? Eu uh, găsesc doar un motiv că anumiți producători și anumite state din Uniunea Europeană au interesul să nu clarifice de unde le vin produsele ieftine uh, și uh, vândute scumpe în Europa. Cumva arătând că produsele uh, au o proveniență sănătoasă mi se pare că interesul economic parțial al unor state, al unor comercianți, este unul care nu trebuie să primeze aici. Vrem transparență și vrem ca toată lumea să știe de unde vin produsele, în așa fel încât să existe concurență echitabilă în Uniunea Europeană. Și de aceea există două întrebări care mă preocupă pe mine. Odată, ce se întâmplă la Consiliu? Consiliul nu vrea nici cum să dezvolte Uniunea Europeană într-o manieră comunitară în interesul consumatorilor noștri? Sau mai degrabă Consiliul lasă să primeze interesele economice ale unora și renunță la metoda europeană. Mă tem că la ora actuală această a doua ipoteză este cea veritabilă. Mi se pare că nu se mai dorește ca Europa să progreseze, ci pur și simplu să se țină cont de prioritățile economice ale unora și ale altora. Nu se poate așa ceva. A doua întrebare este către Comisie. De partea cui sunteți dumneavoastră? De partea Consiliului care are interese economice sau uh, de partea Parlamentului European care vrea ca Uniunea Europeană să se dezvolte pe mai departe într-o manieră comunitară? Mulțumesc! Mulțumesc. Domnul Toine Manders, un minut și jumătate. Mulțumesc. Se vorbește foarte mult despre problemele instituționale sau despre problemele de la OMC. În Europa noi emitem legislație care vizează dimensiunea socială a Uniunii Europene și care uh, vizează Uh, viața cetățenilor europeni. Noi dăm legislație pentru mediu. Uh, există însă foarte multe probleme cu această propunere. Uh, l-am ascultat și pe domnul comisar, uh, l-am ascultat și pe ceilalți. Eu cred totuși că trebuie să alegem o altă cale. Eu cred că nu trebuie să vizăm uh, produsele importate din alte țări și să avem o etichetă obligatorie pentru acestea, ci invers. Aș spune să avem o marcare a originii voluntară în Europa, made in EU, made in Germany și așa mai departe, și să existe o condiție strictă legată de aceste produse, că tot ceea ce se produce în aceste țări trebuie să fie uh, la, în condiții optime, să fie însă totul voluntar și dacă facem asta, atunci e clar că va exista certitudine în rândul uh, consumatorilor și transparență și că ei vor ști clar dacă un produs vine din Germania sau din Uniunea Europeană și așa mai departe. Nu se poate să cumpăr un costum pe care să scrie uh, Made in Germany, dar doar nasturii să fi fost cusuți în Germania și restul în cu totul și cu totul alte state. Pentru că, de fapt, nu mai cumpăr un produs nemțesc. Pentru că e, până la urmă, tot o chinezărie. Mulțumesc! Mulțumesc și acum dau cuvântul domnului uh, Dartmouth. Un minut. Uh, thank you, Chair. Uh, Mulțumesc, domnul președinte. Consumatorii vor să știe de unde vin produsele, mai ales produsele alimentare. Foarte bine că discutăm acum despre regulile de origine, dar consumatorii vor să știe țara de origine ei vor să vadă acolo pe eticheta Made in England, fabricat în uh, Anglia, Franța, Italia și mai departe. S-ar putea ca unii consumatori să dorească să vadă pe etichetă fabricat în România, Made in Romania, dar consumatorii nu vor să vadă pe etichetă Made in the EU, fabricat în Uniunea Europeană. Iată de ce vă spun că sper și sper, poate o speranță de șartă, Sper că aceste reguli să nu fie încă un uh, mecanism către un suprastat european. Onorevole Proust, un minut e trenta. Mersi, madame. Domnul Proust, un minut și jumătate. Mulțumesc, doamnă președintă. Sunt de dreptul stupefiat și preocupat de decizia Comisiei Europene de a-și retrage propunerea de regulament uh, numită Made in, deci indicația de origine, uh, dar uh, Parlamentul a votat cu mare majoritate această propunere de regulament. Retrăgând această propunere în legătură cu care ne-am pronunțat acum mai mult de 2 ani, uh, se pare că nu vă interesează părerea alegătorilor europeni, mai ales că originea este o componentă esențială din uh, uh, informația consumatorului. Acesta este un semnal foarte negativ. Oricum cetățenii nu mai au încredere în politicieni și în instituțiile europene. Asta ne spuneți că principalul motiv acestei viitoare retrageri e că propunerea a devenit învechită pentru că uh, a intervenit jurisprudența cu cazul Cool de la OMC. Nu ne mai lua drept naiv. Ce împiedică Comisia să facă o nouă propunere ca să țină cont de această nouă jurisprudență? Cum ne puteți explica faptul că Brazilia, Canada, SUA, ele au uh, mijloace de a concilia reglementările de origine și uh, de a-și respecta pe de altă parte obligațiile de la OMC. Haideți să nu ne mai mințim unii pe alții. Oare adevăratul motiv nu este de a vă salva onoarea pentru că Consiliul nu este capabil să găsească un acord. Competitivitatea noastră are de suferit. Răspunsul nostru la criză e să ne, uh, pur și simplu, să nu utilizăm instrumentele pe care le avem la dispoziție. Nu e deloc rezonabil. Vă, eu doresc pentru 2013 să găsiți o soluție mai rezonabilă uh, la această problemă și sperând ca și Consiliul să deschidă ochii și să vadă realitatea, uh, măcar în cazul acesta. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Badia, un minut și jumătate. Mulțumesc, doamna președintă, domnule comisar. Deja în dezbatere, cred, au fost evocate toate argumentele în favoarea soluției ca acest regulament să continue. Totuși, eu cred că e vorba de o dezbatere privitoare la uh, normele, indicațiile de origine, însă mai ales uh, e o dezbatere referitoare la transparență. Uh, și, practic, vreau să mă refer la ce, se, la ce înseamnă asta pentru IMM-urile din Uniunea Europeană. Știm, pentru că acest Parlament o spune de fiecare dată în rapoartele sale, că IMM-urile reprezintă 99% din uh, întreprinderi și uh, uh, facturează jumătatea facturilor din Uniunea Europeană și a, au creat 80% din ultimele locuri de muncă. Avem obligația ca să ajutăm, ca să veghem ca IMM-urile care sunt coloana vertebrală a economiei noastre să aibă și o, com, o competență reală în legătură cu produsele de import. De asta vă cer, domnule, profe, ă, domnule comisar, să regândiți ceea ce faceți, să nu retrageți acest regulament, pentru că astfel vom lăsa neprotejate întreprinderile noastre și nu vom ajuta creșterea economică și crearea de locuri de muncă în Uniunea Europeană. Ă, trebuie să rămână acest regulament, pentru că consumatorii noștri doresc să știe ceea ce consumă și de unde uh, provin uh, mărfurile vândute în Uniunea Europeană. Uh, drepturile lor au, trebuie să fie apărate și au fost apărate aici. Și drepturile consumatorilor sunt apărate în țări terțe. Deci de aceea, dacă trebuie modificat acest regulament, modificați-l, dar vă rog să nu retrageți. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Cut, așa cum un minut acest regulament votat de parlamentul uh, european încă din octombrie două mii zece reprezintă practic un răspuns pentru cerinele de îmbunătăire a transparenei i pentru o mai bună informare a consumatorilor europeni cu privire la produsele i pe care le

propunerea de retragere a regulamentului a uh, venit ca un fulger din senin și vă dați seama, domnule comisar, că nu e un semnal bun în legătură cu raporturile interinstituționale. Motivele nu sunt clare, se invocă motive legate de sentințele OMC, dar și din cuvintele dumneavoastră a apărut o lipsă de convingere în legătură cu efectele acestui regulament. Ați vorbit de costuri, de riscul de protecționism, toate acestea sunt motive care nu sunt reale. Eu cred că, de fapt, există o incapacitate a Comisiei de a fi coerentă cu ea însăși. Eh, eu vă spun un lucru, domnule comisar, noastră ați eh, auzit ce ton, inclusiv populist, uh, Uh, se aude aici din uh, aula noastră, din păcate inclusiv din partea unui reprezentant al Italiei. Dacă dumneavoastră continuați să fiți refractară pe această temă și, nu, și o, doriți să apărați doar câteva puține interese private și să nu-i apărați pe consumatori, dumneavoastră nu faceți decât să dați apă la moară acestor lor de uh, poziție populiste. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Muscardini, două minute. Mulțumesc. Domnul comisar ne-a spus că nu există perspectiva unui compromis între instituții. Dar, domnule comisar, de unde știți așa ceva? Cine uh, nu a reușit să găsească o înțelegere între cele trei instituții? Cine nu a dorit să caute un compromis? Uh, Sigur că nu se aplică norma de origine la produsele uh, interne. Bun, clar, sigur că aici nu are nicio legătură cu produsele interne. Noi credem că trebuie suspendată retragerea. Dar trebuie făcut o, o analiză uh, a situației din alte țări care au un regulament similar și uh, cu ajutorul acestei analize să ne prezentați eventuale modificări la propunerea pe care deja am votat-o, dacă dumneavoastră sunteți într-adevăr convins că această propunere nu corespunde cu mecanismul actual al OMC. Dar noi suntem convinși că la OMC eh, nu pot să existe țări cu un regulament și țări care să nu dispună de un astfel de regulament, pentru că nu poate exista comerț corect și eh, concurență echitabilă acolo unde regulile nu sunt aceleași pentru toți și doar unii au de suferit. De asta a spus că Parlamentul poate să-și spună opinia înainte ca să se o decizie din partea Comisiei, uh, o decizie de retragere a regulamentului. Bine, noi luăm act de această declarație a domniei uh, voastre și vrem să credem că dumneavoastră sunteți conștient și convins de ce spuneți, pentru că Parlamentul astăzi își exprimă propria opinie și uh, o va face și printr-un vot foarte clar și de aceea vă solicităm să suspendați retragerea regulamentului și să ascultați părerea Parlamentului și să vă angajați să reluați dialogul instituțional și dumneavoastră să fiți promotorul unei întâlniri chiar inițial informală cu celelalte instituții europene ca să evaluăm eventuala necesitate de modificare uh, a, rezolu- a regulamentului și să ajungem la un compromis uh, onorabil și uh, asta pentru că dumneavoastră, domnule comisar, reprezentați Europa și trebuie să apărați interesele. Mulțumesc, domnul Tarabella, un minut. Madame la monsieur... Domnule președinte, domnule comisar, eu doresc ca cetățenii prin uh, prin etichetarea eficientă să aibă acces la informații, iar noi trebuie să ne asigurăm că Cetățenii fac alegeri în deplină cunoștință de cauză. Indicația de origine a produselor importate din țări terțe este în aceeași uh, direcție. Parlamentul European s-a pronunțat în acest sens și acest vot a fost uh, însoțit de o propunere de punere în aplicare a unor sancțiuni armonizate în caz de infracțiune. Uh, iar apoi Consiliul a trăgănat lucrurile și a blocat procesul legislativ, iar acum răspunderea este pe umerii săi. Acum Comisia, fără să se consulte cu Parlamentul, vrea să retragă acest regulament. Orchestrat în sânul instituțiilor europene, iată deci o înfrângere a dreptului, uh, uh, a luptei împotriva drepturilor consumat- pentru drepturile consumatorului, iar uh, pentru cei, uh, iar acest uh, regulament era un, o posibilitate de a exercita un efect de pârghie asupra producției și locurilor de muncă în întreprinderile europene și iată, încă o dată, întreprinderile specializate în fabricarea de produse locale nu sunt valorificate cum trebuie. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc. Acum procedura intervențiilor spontane. Avem 10 cereri de cuvânt, dar vă rog să respectați timpul de un minut fiecare. Doamna Costinger. Äh, Domnule comisar, m-a surprins metoda Comisiei. Parlamentul European, în prima lectură, și-a exprimat foarte clar punctul de vedere și, în ciuda acestui fapt, uh, ne cont, uh, mă scuzați, de faptul că statele membre nu uh, au spus nimic la Consiliu, pasul Comisiei este totuși unul care ridică semne de întrebare. Nu mi se pare suficientă uh, Uh, argumentația că există alte norme la OMC. Mi se pare că trebuie să existe atunci o adaptare, nu o retragere a propunerii. Astăzi ne-ați uh, făcut o prezentare inacceptabilă. În loc să lucrați uh, pentru a găsi o soluție conformă cu OMC, dumneavoastră vă retrageți. Așa că întrebarea mea către comisie este următoarea. Cum vreți să garantați că se respectă cererile Parlamentului European ca pentru importurile din terțe state să existe aceleași standarde și norme ca și pentru produsele europene. Cum vă asigurați uh, de faptul că se vor respecta regulile și cum vedeți uh, că se va derula totul la OMC? Mi se pare că ar trebui mai întâi să răspundeți la aceste întrebări înainte de a uh, retrage propunerea. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Silvestris. Grazie. Nel 2010 il Parlamento europeo... Mulțumesc. În 2010, cu 529 de voturi, Parlamentul European a adoptat regulamentul indicației de origine. Votul e clar. Comisia înseamnă că nu trebuie să retragă acest regulament. Indicația obligatorie a originei pentru unele produse este fundamentală. În sudul Italiei, în regiunile Puglia, Calabria, Campania, Molise, Basilicata, suntem invadați de produse chineze. Mii de IMM-uri au uh, dat faliment. Uh, mii de oameni au ajuns în șomaj practic se, se vinde la o treime din costul de producție în Italia, se vinde un produs produs în China, plus că acolo uh, se exploatează munca minorilor, nu există norme de protecție a muncii, de protecția sănătății lucrătorilor. Să știți, știm foarte bine că produse textile, de încălțăminte uh, importate au costuri atât de joase, pentru că lucrătorii sunt tratați ca sclavi. Măcar să facem obligatorie această indicație de origine sau să dăm consumatorului posibilitatea de a ști unde uh, e produs uh, ceea ce cumpără el. Dacă retrageți propunerea de regulament, dumneavoastră nu apărați decât interesele celor care produc contrafaceri dar să nu apărați interesele IMM-urilor care dau de lucru în Europa, ci interesele multinaționalelor care uh, nu produc în Europa. Noastră nu apărați uh, IMM-urile care plătesc salarii normale, ci apărați pe cei care exploatează oamenii și îi tratează ca sclavi. Noastră trebuie să apărați Europa și credibilitatea sa. Danelis. Mulțumesc. Domnul Danelis. Κύριε Επίτροπε, θα o στα ιδιαίτερα προβλήματα. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, domnule comisar. Ne confruntăm cu uh, probleme în ceea ce privește produsele agricole, care pot fi importate din alte țări unde costurile sunt mai reduse și apoi au acces la piețele europene. Dacă sunt uh, prelucrate într-o țară europeană. Dar uh, nu se schimbă caracteristicile produsului primar. Iar aici uh, noi, de fapt, uh, dezinformăm consumatorii, fiindcă citesc eticheta, cred că produsul este fabricat în Uniunea Europeană, dar produsul primar a fost importat și doar prelucrarea, procesarea s-a făcut în Uniunea Europeană. Acest lucru perturbă concurența. Și nu este vorba de protecționism, este vorba de protejarea intereselor noastre legitime. Vă mulțumesc. Kadenbach. Mulțumesc, doamna Kadenbach. Doamnă președintă, domnule comisar, astăzi mă simt dezamăgită de trei ori. O dată de Consiliu, care ne-a dezamăgit astăzi ca partener și nici nu e aici. Uh, în al doilea rând, de două ori de dumneavoastră, domnule comisar, în calitate de eurodeputat și în calitate de consumator. De ce ca și consumator? Pentru că mi se pare foarte clar că este în interesul la 500 de milioane de cetățeni să existe informații cu privire la originea produselor pe care le cumpără, le utilizează pe piața europeană și să existe informații clare. Într-un eurobarometru se arată foarte clar asta. Cetățenii vor să fie informați. În al doilea rând, după cum am spus, mă simt dezamăgită uh, în calitate de eurodeputat. Acest parlament, în urmă cu doi ani, a exprimat o poziție foarte clară și dumneavoastră, împreună cu Consiliul, ați avut posibilitatea să negociați această poziție. Eu cred că e un argument ieftin să spuneți că la OMC nu se poate. OMC este un partener, de, um, un partener comercial și dumneavoastră aveți sarcina să țineți cont de ceea ce s-a negociat aici și să duceți la bun sfârșit aceste lucruri. Mă aștept din partea dumneavoastră ca amenințarea aceasta cu retragerea să fi fost doar un semnal de alarmă pentru a ne trezi noi toți, inclusiv Consiliul. Aștept din partea dumneavoastră niște poziții conforme cu OMC și care să răspundă nevoilor cetățenilor noștri. Doamna Ferreira. Domnul Ferreira, mulțumesc foarte mult. Uh, această schimbare din proces ne arată încă o dată uh, care este adevăratul rol uh, al Comisiei. Să-i, sus, să susțină pe cei care s-au opus întotdeauna indicației de origine și să-i apere pe cei care beneficiază de pe urma liberalizării comerțului mondial. Este vorba despre mari importatori și distribuitori europeni aceste discursuri de libera alegere, transparență și așa mai departe, sunt vorbe frumoase uitate acum uh, când sunt alte interese. Noi am uh, uh, dorit să existe indicația de origine, fiindcă am considerat că este un instrument pentru apărarea locurilor de muncă în Europa, un instrument împotriva dumpingului social și de mediu, un instrument și atât Uh, fiindcă nu se schimbă politicile economice și comerciale existente, trebuie să, să se rezolve problemele în ceea ce privește uh, uh, chestiunile geografice care nu sunt de nedevășit. Haideți să luptăm împotriva protecționismului marilor interese care se opun interesului general, interesului lucrătorilor și a multor IMM-uri din Europa. Vă mulțumesc foarte mult, domnul Morganti. Grazie, Mulțumesc, mulțumesc, doamnă președinte. Acum vă că e clar tuturor, mă rog, Consiliul nu este de față, dar oricum e important să protejăm pe cetățeni, dar văd că părerea lor nu contează pentru că Parlamentul reprezintă pe cetățeni și Parlamentul s-a exprimat foarte clar în chestiune regulamentul eh, era tocmai menit să dea mai multă siguranță consumatorilor și să eh, se combată mai bine produsele contrafăcute de pe piețele noastre. Dar sigur că au avut eh, prevalență și câștig de cauză marile țări din Nord, care nu sunt interesate să apere produsul, produsele manufacturiere din Europa. Eh, s-a discutat ieri de VAM, de uh, chestiuni vamale. Sigur că este legată discuția de cea de astăzi. Uh, unii doresc să lupte împotriva garanției calității și indicațiilor de origine. Eu sper să găsim un acord inclusiv cu OMC-ul. Parlamentul impulsionează lucrurile în această direcție și Comisia nu poate să se facă că nu ne aude cererile și că nu aude ceea ce își doresc cetățenii europeni. Mulțumesc, domnul Cancean. Mulțumesc, doamnă președintă. Cred că declarațiile domnului comisar în sensul retragerii propunerii, dincolo că stârnesc dubii în legătură cu legitimitatea juridică, eh, reprezintă și o deziluzie din două puncte de vedere. În primul rând, că acest pas înapoi se adaugă eh, tăcerii menținute de ani de zile eh, de către Consiliu pe această temă. Se refuză o discuție a, se, se refuză rolul Parlamentului în procesul de decizie. Asta este în dauna instituției noastre. E o lipsă de respect, practic, și uh, nu e vorba de birocrație, ci lipsă de respect față de toți cetățenii pe care îi reprezintă Parlamentul European. La al doilea rând, e vorba de lipsa unei legi organice coerente uh, deoarece nu trebuie să se permită invazia produselor cu preț redus din țări terțe. Asta se întâmplă în detrimentul atât al consumatorilor, care pot fi înșelați foarte ușor în legătură cu calitatea produselor pe care le cumpără, dar și uh, în contra intereselor firmelor noastre. Trebuie să ne eficientizăm controlele și regulamentul în chestiune este un pas important în acest sens. Al, uh, a renunța la el ar însemna să renunțăm la bătălia noastră. Uh, cred că Comisia ar trebui să-și revizească propria poziție și să permită ca procedura legislativă să-și urmeze cursul, favorizând și nu împiedicând dialogul între co legislatori. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum, domnul comisar de Hucht. Thank you, uh, madam. Mulțumesc, doamnă președinte ca toți participanții la această dezbatere foarte înflăcărată, recunosc, la o vreme atât de uh, la o oră atât de devreme. S-au adresat foarte multe întrebări cu privire la relația cu OMC și cu privire la normele OMC, care sunt foarte, foarte clare. Există mai multe norme care impun verificări cu privire la normele aplicabile schemelor de marcare a originii și uh, s-a spus foarte clar că propunerea Comisiei este învechită, mai ales pentru că trata separat bunurile importate și bunurile domestice. Și marcarea era stipulată doar pentru bunurile importate. Uh, Um, în anul 2011, Comisia a oferit informații cu privire la aceste noi evoluții, atât în fața Parlamentului cât și în fața Consiliului. Pe scurt, ce se spune de fapt? La OMC există um, disponibilitatea de a analiza schemele de origine, uh, de marcare a originii, uh, pentru a demonta barierele în cal, din calea comerțului. Acest lucru poate fi interpretat în felul următor. Schemele de marcare a originii trebuie să uh, țină cont de clauza națiunii favorizate, cele mai favorizate, mai ales uh, în ceea ce privește originea străină. Și oricum nu trebuie să existe diferențe. Jurisprudența a făcut ca aplicarea normelor pentru bunurile uh, importate să uh, se schimbe și acest lucru, ceea ce se întâmplă acum la comisie, este perfect justificabil, mai ales în ceea ce privește barierele tehnice comerciale. Câteva observații au fost uh, făcute astăzi în timpul acestei uh, dezbateri cu privire la celelalte state. Ei bine, nu e un argument valabil, pentru că uh, ceea ce se întâmplă atât la OMC cât și în cadrul tuturor negocierilor noastre, că e vorba de negocieri bilaterale sau plurilaterale, sunt lucruri care de fapt vor să înlăture barierele tarifare și noi suntem o economie matură. Pentru noi este foarte important, mai important decât ceea ce se întâmplă cu tarifele în sine. Deci, pe de o parte, nu putem să ne declarăm pentru eliminarea barierelor tehnice comerciale, uh, dar de cealaltă parte se spune că noi avem propunerea Medin și mai închidem un ochi și nu e nicio problemă. Argumentul cu privire la ceilalți, cum că ceilalți se comportă greșit și atunci să ne comportăm și noi greșit, e o cale uh, eronată de abordat. Domnul Dartmouth a făcut o observație foarte interesantă, cum că ar trebui să avem uh, clar uh, noțiuni uh, made in Germany, made in Italy, deci nu made in, in, in the EU. Dar până la urmă, în Uniunea Europeană noi avem o piață internă și nu mai există norme de origine. Am avea o problemă dacă dintr-o dată am avea o schemă obligatorie care ar fi împotriva normelor de piață internă. Domnule Jadot, nu mai există produse din Franța, ci doar produse din Europa. Și se pune întrebarea, vom avea în plan informal norme de marcare a originii pentru Uniunea Europeană ca să uh, vedem uh, ce parte a unui produs vine din Germania sau ce parte a unui produs vine din Italia și așa mai departe? Nici vorbă. Oricum, eu sunt pentru Made in Europe și poate că mai puteți adăuga uh, acolo încă o propoziție pentru a arăta exact din ce stat se provine. Dreptul la inițiativă. Dreptul la inițiativă acum. Dreptul la inițiativă ce înseamnă? Comisia are autoritatea și să retragă o propunere. Asta ține de dreptul la inițiativă nu e vorba doar de a prezenta o propunere legislativă, ci e vorba și de a retrage o propunere legislativă. Comisia are prerogative de gestiune aici și noi am procedat corect, cred eu, pentru că noi am făcut o informare la Parlamentul European și am spus exact că uh, vom uh, duce acest subiect mai departe în programul de lucru 2013 în sensul retragerii uh, am uh, întreprins toți pașii necesari și vreau să vă spun că uh, nici nu am avea posibilitatea să retragem ceva care nu ar mai avea sens. Ar fi împotriva tratatelor europene și ar fi împotriva autorității Comisiei Europene și cred că este foarte important să ținem cont de acest lucru dacă vrem să menținem echilibrul interinstituțional. Nu sunt deloc mulțumit nici eu de ce s-a întâmplat la Consiliu. Am încercat în repetate rânduri să discutăm cu aceștia, dar niciodată nu au fost dispuși să stea de vorbă cu noi. E evident însă că nu se va forma o majoritate în viitorul apropiat la Consiliu. E limpede acest lucru. Um, din păcate, Consiliul e absent astăzi uh, de la această reuniune. Domnule Lange, m-ați întrebat dacă sunt uh, pentru Parlament sau pentru Consiliu. Nu, nu faceți asta, vă rog frumos. Noi suntem pentru găsirea unei soluții și soluția trebuie să fie cea corectă. Domnul Moreira a spus că ar trebui să schimbăm, uh, uh, să schimbăm propunerea în decursul acestui an. Domnule Moreira, dar oare chiar ați vorbit serios? mai ales că dumneavoastră sunteți uh, un expert în legea constituțională, să schimbăm temeiul juridic, să schimbăm conținutul, de fapt să modificăm pe de-a întregul propunerea, în așa fel încât să avem ceva fezabil. Dacă am face asta, o să analizăm, uh, sigur, această posibilitate. E clar că rezultatul va fi o nouă propunere. Dar dacă nu este sprijin pentru o nouă propunere, nu știu, rămâne de văzut ce vom face. În procedura curentă însă nu ar fi o practică potrivită și dacă am avea o dezbatere în mediul academic, sigur ați fi de acord cu mine. Am fost criticat și pentru că aș fi prea liberal. Domnule Jadot, da, eu sunt liberal. Însă aici reprezint Comisia Europeană și Comisia este un colegiu. Deci nu e vorba de opinia mea, ci de cea comisiei pe care o reprezint eu aici. Și de altfel câteodată aveți tendința să confundați liberalismul cu capitalismul, că nu e același lucru. Acum nu intrăm în discuția asta, dar nu e același lucru. Aici ajung la un anumit număr de remarci în legătură cu Bangladeshul. Da, s-a spus într-adevăr toate acestea sunt scandaloase, aceste produse din Bangladesh, unde oamenii sunt plătiți eh, mizerabil, sunt exploatați minorii, salarii de mizerie și minorii aceștia trebuie să lucreze în condiții complet inacceptabile. E perfect adevărat. Era avut o discuție în legătură cu Bangladeshul. Eu n-am putut să asist la ea pentru că am fost în Paris la o dezbatere la adunarea națională, foarte interesantă de altfel. Da, cred că trebuie să facem ceva și cu Bangladeshul. Și cred cu adevărat că trebuie să avem mai multe reguli pentru acele țări care pot eh, importa liber pe piețele noastre. Cred că și Bangladeshul trebuie să respecte un anumit set de reguli. De exemplu, mă gândesc dacă nu cumva ar trebui să includem în acordurile cu ei respectarea unor convenții adiționale ale Organizației Internaționale a Muncii. Dacă nu cumva ar trebui să existe o foaie de parcurs cu guvernul Bangladeshului și nu doar Bangladeshul, ci și alte țări. Și companiile europene au responsabilitățile lor în acest sens. Deci sunt gata să acționez, dar haideți să nu amestecăm discuțiile. Asta aș dori să spun și altor colegi, să nu amestecăm lucrurile. Pentru că ce facem noi e că dăm uh, posibilitatea acestor țări să importe uh, produsele pe piețele noastre. Ei niciodată n-ar putea o face și nu și-ar putea dezvolta proprie, propria industrie, industria textilă, dacă ar trebui să lucreze în aceleași condiții ca firmele din Europa. Noi suntem economie matură, ei sunt țări mai puțin dezvoltate, dar oricum ar trebui și ei să respecte un anumit set de reguli minime, măcar. Dar voi examina situația, pentru că și mie mi se pare inacceptabil ce se întâmplă acolo. De exemplu, recent acest incendiu, sigur că nu e ultimul caz am văzut săptămâna trecută un documentar în legătură cu condițiile de lucru în industria prelucrării pielii, produse foarte periculoase pentru sănătate. Deci trebuie să examinăm ce se întâmplă, dar nu amestecați asta cu uh, indicația de origine. E altă discuție. Da, și aceste țări trebuie să aibă posibilitatea să-și uh, exporte produsele pe piețele noastre, că dacă nu suntem protecționiști și nu suntem umaniști deloc. Trebuie găsit întotdeauna un echilibru în toate. Cam asta ar fi pe scurt, sau poate nu chiar atât de pe scurt, dar vreau să uh, spun toate aceste lucruri și, da, vom, uh, totuși, uh, vom continua pe calea retragerii propunerii, dar vom căuta să adoptăm o nouă propunere, vom discuta cu dumneavoastră. Sunt gata, domnule profesor Moreira, să discutăm și în intercomitetul de săptămâna viitoare da, bine, poate nu chiar atunci, dar într-un, într-un uh, interval de timp uh, rezonabil. Dar recunoașteți și noastră că nu e ușor de pregătit așa ceva. Trebuie să facem asta pentru produsele de import și pentru produsele produse în Uniunea Europeană. Și mă întreb dacă se poate face ceva doar pentru produsele uh, din Europa, poate asta ar fi mai compatibil cu regulile OMC, atunci sigur că s-ar stârni uh, discuții și cu industria, dar mă rog, asta se întâmplă într-o democrație deci sunt gata să examinez și alte soluții, dar cea propusă de dumneavoastră nu este bună. Nu va putea funcționa. Singura reacție politică la asta ar fi retragerea. Mulțumesc. Eh, a concluzione... Bun, eh, în încheierea discuției au fost depuse patru propuneri de rezoluție. Am încheiat discuția pe acest punct. Se va vota astăzi la orele 12.